este uh, raportul doamnei uh, Tyrinen. Promovarea accesului tinerilor la piața muncii, consolidarea statutului uh, stagiarilor, stagiilor și ucenicilor. Dau cuvântul raportorului pentru patru minute, apoi vom avea sesiune de intervenții spontane, după care dau cuvântul domnului comisar. Doamnă Turnen, aveți patru minute la dispoziție. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vin în fața dumneavoastră ca tânăr politician și fac un apel la dumneavoastră în calitate de raportoare. Anul trecut, mulți dintre prietenii mei au rămas șomeri și sunt oameni motiv- plini de motivație care doresc să-și aducă aportul la societatea noastră, dar iată ce fac ei, trebuie să stea la coadă pentru a găsi un loc de muncă inexistent, de fapt. Este vorba despre situația milioane de tineri în, din Europa, o situație care ia amploare. De aceea, Parlamentul, cu acest raport din proprie inițiativă, a venit pentru a construi o nouă ordine de zi pentru tineret, pentru ca tinerii să nu ajungă să reprezinte o generație de șomeri. Aceștia trebuie să fie implicați și mult mai bine integrați pe piața muncii. La nivel european, foarte mulți tineri sunt, 5, uh, peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt șomeri. Sunt extrem de îngrijorată de rata șomajului în rândul tinerilor pentru că acești tineri pot să aibă probleme pe termen lung probleme care vizează atât pe ei cât și societatea în general. Cunoaștem situația din anii 80 când o generație întreagă s-a pierdut din cauza șomajului pe termen lung care i-a exclus din punct de vedere social. Prețul plătit așadar este foarte mare. Discutăm nu doar despre prognoze sociale, ci despre oameni în adevăratul sens al cuvântului care au așteptări de la sine și care, iată, acum simt că eșuează. Au probleme să se integreze mai târziu pe piața muncii pentru că, iată, ei văd că nu există nicio speranță. De aceea, Parlamentul European ar trebui să adreseze statelor membre să plaseze ca fiind o prioritate lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Este vorba despre o prioritate strategică, așadar. Uniunea Europeană trebuie să emită strategii comune, integrate, pentru că avem nevoie de o premisă puternică de la care să plecăm, astfel încât să coordinăm politica de ocupare și politica de coeziune socială la, mai, la toate nivelurile comunitare. Există um, propuneri concrete din partea Parlamentului uh, către Comisie și către Consiliu și, în primul rând, menționez ce dorim noi propunem să fie creată o garanție pentru tineret la nivel european, astfel încât toți tinerii până în 25 de ani să uh, primească un loc de muncă sau un loc de formare profesională sau de calificare dacă nu se angajează în termen de patru luni de la intrarea în șomaj. De asemenea, în ceea ce privește stagiile de practică, dorim să oferim stagii astfel încât practica să fie legată direct de uh, locul de formare profesională și să nu fie uh, utilizați stagiarii pentru forțe de muncă ieftină. Dorim totodată să se creeze grupuri de, de lucru la nivelul statelor membre care să lupte împotriva șomajului uh, în rândul tineretului. În al patrulea rând, sugerăm faptul că ar trebui să fie pusă la dispoziția Fondului Social European mult mai multe mijloace, cel puțin 10% din aceste mijloace să fie destinate proiectelor pentru tineri. De asemenea, discutăm și despre practica discriminatorie la pe nivelul pieței muncii, care trebuie să înceteze, pentru că, iată, tinerii, numai în baza vârstei lor, nu au acces la serviciile sociale, de, de servicii sociale decente și la un salariu decent. Așadar, în raportul nostru, acestea sunt propunerile pentru soluționarea crizei tineretului în Uniunea Europeană. Și cu investiții adecvate putem să ajungem la un punct de cotitură astfel încât tineretul să beneficieze de un viitor mai bun. Dorim să creăm și locuri de formare profesională și dorim să facem așadar diferența pentru tineretul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc.

în final doresc să atrag atenia asupra situaiei tinerilor din mediul rural statisticile demonstrează că acetia sunt defavorizai ei îi găsesc mai greu un loc de muncă decât cei din mediul urban. Mulțumesc, spune președintele. cuvântul acum mobilność i educația młodzieży to priorytety budżetowe Parlamentu Europejskiego. Mulțumesc, domnule președinte. Educația pentru tineri reprezintă o prioritate a Parlamentului European. Doar uh, în urmă cu câteva săptămâni am uh, acceptat un mandat pentru buget în acest sens. Cred că raportul doamnei Turunen arată foarte clar cum mobilitatea și educația ar trebui să reprezinte o prioritate și să fie promovate ca atare. S-a spus că acest raport reprezintă încă un pas în direcția potrivită și arată cât de importantă este educația pentru tinerii noștri. Trebuie să facem tot posibilul pentru a promova mobilitatea pentru tineri pentru a atinge obiectivele strategiei Uniunea Europeană 2020. Trebuie să ușurăm accesul pe piața muncii pentru tinerii din ziua de azi. Discutăm așadar despre un instrument care ne poate ajuta în lupta împotriva șomajului care vine în calea creșterii economice. Așadar, trebuie să găsim bani, trebuie să negociem cum se cuvine pentru a ajunge la atinge acest obiectiv. Dragi colegi, am închis această listă. Din păcate, cei care acum doresc să ia cuvântul și manifestă dorința în acest sens nu vor putea lua parte la discuție. Domnul Kalinowski, un minut. Panie przewodniczący, bezrobocie to problem dotyk... Domnule președinte, șomajul reprezintă o problemă gravă pentru Uniunea Europeană, mai ales în ultimii ani și datorită crizei economice cu care ne confruntăm, uh, din ce în ce mai mult această plagă afectează tânăra generație, pe cei care tocmai ies din universități. E greu pentru acești tineri să uh, înceapă să activeze pe piața muncii. Acest fenomen uh, crește în dimensiuni și are efecte negative pentru performanța economică a unui stat. Așadar, trebuie să facem absolut tot posibilul pentru a garanta educație adecvată pentru tinerii noștri, dar dincolo de educație trebuie să încercăm să le garantăm uh, un început pe piața muncii și slujbe bine plătite. Mulțumesc. Uh, domnul Coferati, pentru un minut. Grazie. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Turunen pentru munca sa. Așa cum arată toate statisticile, în toate țările Uniunii Europene, fără nicio excepție, există aceeași situație, aceeași criză economică, dar mai ales imigranții, femeile și tinerii sunt cei care sunt cei mai, cel mai rău loviți de criză și de șomaj și, din nefericire, uh, cifrele sunt impresionante. Cu toții uh, cred că cunoaștem tineri care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă și această uh, criză pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o acum doi ani doar, această criză așadar a demonstrat faptul că toate schimbările structurale pe care am dorit să le aducem uh, societății noastre nu au permis să evităm acest fenomen. Așadar, important, indispensabil este faptul că uh, statele membre uh, trebuie să se concentreze foarte mult asupra șomajului în rândul tinerilor și să găsească noi priorități. Doamna Rapti, un minut. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul, printr-un raport de inițiativă al doamnei Turunen, solicită Consiliului și Comisiei uh, o strategie mai bună de ocupare a forței de muncă pentru un motiv foarte simplu și anume tinerii au nevoie de Europa, dar în același timp uh, Europa are și ea nevoie de tineri. Cred că până la urmă vorbim despre un uh, dublu sens aici, despre o dublă relație și cred că strategia trebuie să funcționeze. Dacă nu funcționează, dacă această relație nu funcționează, atunci ambele părți vor avea de pierdut și vor deveni mai sărace. Tinerii au toată viața înainte, au o a doua și o a treia șansă, însă Europa este un continent uh, vechi, prea vechi pentru a cere noi șanse având în vedere această criză economică foarte dificilă. Mulțumesc! Doamna Figueiredo, pentru un minut. Cum este relatório muito grave. Mulțumesc, domnule președinte. După cum arată acest raport, ceea ce se întâmplă astăzi cu tinerul nostru este cât se poate de grav. Devine din ce în ce mai greu să găsească un loc de muncă. Șomajul în rândul tinerilor uh, cântărește peste 21% la nivel european, dar se situează mult mai sus în anumite state membre. De aceea este din ce în ce mai greu pentru tineri care uh, au studiat să își găsească un loc de muncă corespunzător pregătirii lor și răsplătit ca atare, remunerat ca atare. De aceea ei ajung să fie stagiari fără plată de cele mai multe ori. Știm că tinerii au nevoie de un loc de muncă, un loc de muncă ce să le asigure un venit decent care să, să le permită un trai decent. Deci nu trebuie să fie uh, puși în situația de a fi exploatați. Este o situație inacceptabilă. Trebuie să existe la nivel politic um, demersuri necesare pentru a uh, aboli această exploatare și a garanta drepturile tinerilor. Vă mulțumesc! Domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Este vital să ajutăm tinerii să aibă acces la piața muncii. Nu e vorba doar de educație, ci de integrarea pe piața muncii prin stagii uh, cred că aceasta este una dintre cele mai importante provocări pe care le avem. Trebuie să uh, luptăm cu șomajul uh, în rândul tinerilor pentru că este una dintre problemele într-adevăr foarte grave. Vorbim despre schimbări climatice și despre alte probleme economice, dar dacă nu acționăm uh, pentru a lupta împotriva acestui tip de șomaj, atunci pentru mulți tineri va fi prea târziu. Există încă multe țări care nu respectă aceleași reguli ca noi și ar trebui să schimbăm acest lucru. Președintele, mulțumesc. Doamna, doamna Vertman. Situația economică din Europeană ne-a arătat cine sunt cei afectați. Sunt afectați tinerii cu vârsta până la 25 de ani, 21,4% din aceștia sunt șomeri. Discutăm despre cota dublă a întregului șomaj la nivel european. Tinerii sunt cei care suferă cel mai mult de urmările șomajului, pentru că șomajul în rândul tinerilor atrage cu sine consecințe negative sociale pentru întreaga societate. și astfel este împiedicată și creșterea economică. Trebuie să oferim tinerilor noștri o șansă echitabilă, să zicem prin investiții. Este nevoie să le oferim și o mai bună formare profesională, mai bună pregătire pentru a-i ajuta să pornească de la o bază solidă. Vă mulțumesc! Doamna Köstinger are cuvântul un minut. Mulțumesc. Tineretul european are nevoie de perspective concrete și cu acest raport, iată, facem un prim pas în direcția potrivită. Acum trebuie să, să le oferim tinerilor noștri șansa de a fi independenți, de a fi autonomi, astfel încât să aibă perspective discutăm despre importanța accesării pieței muncii. De cele mai multe ori, stagiile de practică trebuie să mijlocească această accesare a pieții, dar de cele mai multe ori, tot aceste stagii sunt cele care îi exploatează pe tineri. De aceea, ar trebui să verificăm calitatea stagiilor de practică, pentru că un stagiu trebuie să reprezinte un pas către o, o găsirea un loc, unui loc de muncă mai târziu. Nu trebuie să reprezinte o modalitate de a exploata tinerii. Așadar, trebuie să reîntâmpinăm aceste situații în care tinerii sunt uh, exploatați. Tineretul reprezintă viitorul nostru și de aceea trebuie să îl promovăm și să-l protejăm. Domnul Oleniac, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, cu interes uh, raportul doamnei Turunen. Cred că este o chestiune complexă cea la care se referă dânsa aici. E vorba despre șomajul în rândul tinerilor care are două fațete. Mai întâi, există anumite acțiuni pe care trebuie să le întreprindem noi, astfel încât absolvenții să poată să își găsească slujbe bine plătite. Toate politicile noastre ar trebui să viseze exact acest scop, și aici includem și politica agricolă comună. Când uh, reformăm uh, politica agricolă comună, trebuie să reținem acest lucru și trebuie să alocăm fonduri adecvate. Celălalt aspect uh, este cel al proiectelor sociale. Acestea trebuie puse în aplicare astfel încât uh, tinerii să poată să-și găsească locuri de muncă, să poată să aibă grijă de familiile lor și să poată beneficia de pe urma infrastructurii sociale, precum uh, grădinițele, să spunem. Deocamdată acestea lipsesc și în orașele mari, să nu mai vorbesc de orașe mici sau sate. Mulțumesc. Uh, Mr... okay, we have, we have two more speakers. Mai avem doi vorbitori pe listă și uh, atât spune domnul președinte. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, șomajul în rândul tinerilor este un scandal și o rușine în Uniunea Europeană. Este incredibil că 20% dintre tineri sunt șomeri, mulți dintre ei foarte educați și calificați și nu își găsesc nicio slujbă ei plătesc practic uh, păcatele adulților și ale, prieten, ale părinților lor, păcatele speculatorilor și uh, bancherilor uh, plătiți mai mult decât ar merita. Uh, din, cauza acest, din cauza acestor oameni tinerii nu își pot găsi locuri de muncă. Trebuie să facem ceva pentru ei, trebuie să creăm stagii pentru ei, nu trebuie să fie neapărat uh, slujbe uh, cu salarii foarte mari sau slujbe full-time, dar oricum ei trebuie să înceapă să lucreze, să poată lucra, pentru că cu cât un om este mai mult ieșit de pe piața muncii, cu atât mai greu îi va fi după aceea. Trebuie să începem să acționăm acum și dacă vom face acest lucru, vom face un mare serviciu tineretului acestei Uniuni Europene și se va ține cont de acest lucru mult timp. Mulțumesc foarte mult. Domnul Durden. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar, stimați uh, colegi. Mă bucură adoptarea uh, acestui raport în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Votul pentru acest raport, chiar dacă negociem uh, bugetul pe 2011 al Uniunii Europene, a fost un vot semnificativ. Parlamentul și-a exprimat dorința de a face politici, luând în considerare tinerii ca prioritate. Ne bucură acest lucru, însă aceste politici nu pot să fie circumscrise subiectului mobilității tinerilor trebuie să vizeze și drepturile lor în același timp. De exact acest lucru este vorba aici. Abuzul uh, uh constatat în cazul uh, stagiilor uh, creează practic o piață de muncă paralelă pentru tineri. Uh, situația precară a tinerilor stagiari uh, este o rușine pentru economia europeană și pentru finanțarea sistemelor de securitate socială. Uh, Amendamentul meu solicită garantarea unor condiții de uh, viață și de muncă uh, potrivite pentru acești uh, stagiari. După părerea mea, raportul este un etap, o etapă concretă pentru un statut adecvat a stagiarilor europeni. Mulțumesc. Doamna Nevetalova, un minut. Veľmi pekne, takže symbolicky mladý nakoniec. Nezamestnanosť Mulțumesc, domnul președinte discutăm despre 21% rata șomajului în rândul tinerilor și în anumite țări este și mai ridicată. O situație dramatică așadar. Tinerii, dacă nu au un loc de muncă, nu pot să se mute de acasă de la părinți, nu pot să formeze o familie și de aceea se ajunge la probleme demografice la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să v čase globálnej hospodárskej... Trebuie așadar să facem ceva în acest sens. Într-o vreme de criză economică globală, ar nu este bine să tăiem mijloacele financiare pentru educație. Nu este bine să facem acest lucru. Mulțumesc. Domnul Șefcovici, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep mulțumind uh, raportorului, doamna Turunen, pentru raportul uh, său care, este, care vine la momentul potrivit și care evident că este foarte important uh, în uh, această etapă în care ne aflăm, așa cum a fost subliniat de către vorbitorii din Parlament. Tineretul este foarte afectat de criza economică și șomajul Uh, actual în rândul tinerilor este absolut inacceptabil. Nu putem să irosim talentul uh, tinerilor noștri, uh, pentru că unul din cinci tineri nu are nicio slujbă și nicio perspectivă de a o slujbă. De aceea Comisia și eu personal am fost foarte uh, bucuroși uh, să vedem un titlu atât de potrivit al acestui raport, pentru că este clar că avem nevoie de uh, locuri de muncă mai, de o calitate mai bună pentru tineri și oportunități ca acești tineri să câștige o experiență mai bună. Cum să facă acest lucru? Prin intermediul stagiilor de formare și a, a stagiilor de practică. De aceea sunt de acord că aceste forme de instruire la locul de muncă ar trebui să fie folosite corespunzător dar nu ar trebui să înlocuiască slujbele, locurile de muncă uh, obișnuite, așa cum au subliniat antevorbitorii mei. Impactul crizei economice asupra tineretului a fost uh, reflectat complet în uh, strategia UE 2020, așa cum a fost propusă ea de comisie. Nu este un accident, nu este o coincidență faptul că două dintre țintele cheie ale strategiei UE 2020 se referă la tineri și la importanța uh, Uh, unei uh, mai bune uh, educații pentru tineretul care, absolv, care absolvă universități și obține diplome universitare și reducerea uh, proporției de tineri care nu își încheie educația primară sau secundară. De aceea, Comisia va face propuneri concrete pentru a ajuta și a asista statele membre în atingerea acestor ținte stabilite de strategie Vom prezenta inițiativa noastră principală în domeniul tineretului chiar în septembrie și vom uh, pune accent pe politici integrate uh, de educație, instruire și angajare. Și obiectivul este crearea unui cadru la nivel european care să promoveze angajarea tinerilor, inclusiv prin politici menite să se asigure că tinerii au uh, competențele și calificările necesare, cele care sunt cerute de piața muncii, prin intermediul unor acțiuni specifice care să-i ajute pe tineri să-și obțină o primă slujbă, un prim loc de muncă și după aceea să poată promova pe piața muncii, vom prezenta uh, măsuri de susținere a tinerilor antreprenori și de uh, creșterea gradului de autoangajare a tinerilor și de asemenea vom sugera acțiuni țintite pentru tineri care au calificări puține sau nu au calificări deloc pentru a ajuta să intre și ei pe piața muncii. Așa cum am spus la început, sunt de acord cu antevorbitorii mei asupra faptului că trebuie să găsim măsuri concrete și pozitive pentru a înceta irosirea talentului tinerilor europeni și sunt sigur că împreună cu susținerea Parlamentului European vom găsi o rețetă potrivită pentru a uh, trece pe ce- peste această criză extrem de negativă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am ajuns așadar la încheierea, la sfârșitul dezbaterii pe acest subiect, următorul raport este raportul doamnei Pascal Gruny și se numește Contracte ATIP